În acest caz, procesul verbal este adoptat. Ordinea de zi conține acum întrebarea orală adresată Comisiei privind rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene. Vom da mai întâi cuvântul doamnei Pac în calitate de autor al întrebării orale. Vă dau cuvântul două minute, doamne Pac. Nu vă funcționează microfonul, doamna Pac, spune președintele. Microfonul nu funcționează.